oglindește mai bine situația um, um, diverse situații de pe piață și închirierile cu opțiune de cumpărare, de altfel. Iar aceste măsuri vor uh, oferi uh, semnale uh, pieței foarte clare, semnale foarte clare pieței și vor permite autorităților, producătorilor și investitorilor să planifice mai bine perioada de tranziție către mobilitate cu emisii zero pe care, la care vrem să ajungem până în 2050. Această directivă deci reprezintă un pas important înainte către decarbonizarea mobilității și către o, o viziune foarte clară pe care avem noi, emisii zero până în 2050. Uh, Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, stimată doamnă comisar. Acum, în numele Comisiei pentru Transportul și Turism, are cuvântul uh, doamna Deli. Nu vedo però prezent. Dar nu știu dacă este în sală, nu o văd. Oricum, dacă sosește, îi vom da cuvântul. Atunci începem cu intervenția în numerele grupurilor politice, începem cu PP-ul, are cuvântul domnul Piper, un minut și jumătate, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar. Protecția mediului se face cel mai bine prin introducerea de uh, obiective obligatorii pentru statele membre uh, pentru um, o creștere a eficienței energetice, pentru uh, scăderea poluării. Am avut atât de multe instrumente, cum ar fi uh, directiva privind proiectarea ecologică, eticheta ener uh, energetică și așa mai departe. Um, dar nu trebuie să intrăm prea mult în detaliu. Nu în, trebuie să ne uh, băgăm în treaba uh, autorităților locale sau municipale. Și din păcate, mi se pare că cu acest regulament uh, le punem autorităților locale în mână un, uh, un ou stricat, practic. Pentru că uh, arată cât de departe suntem de realitatea din statele membre. Pentru că cumpărarea de autobuse electrice fac transportul urban foarte scump în mod nenecesar și pentru astfel de uh, achiziții nu ar trebui să se emită directive de la Bruxelles. O să se supere foarte mult oamenii că Bruxelles a intrat mult prea mult în detaliu din nou în loc să se limiteze la crearea unui cadru de legiferare. De aceea, o mare parte a grupului meu va trebui să respingă această directivă. Mulțumim, iar acum uh, pentru grupul SND. Are cuvântul domnul da. Vă rog, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă exprim recunoștința către domnul Grib și către doamna comisar și Consiliului, care din păcate nu este aici, dar a făcut împreună o treabă foarte bună. Domnule Grib, sunteți un raportor foarte corect, vă spun sincer. Ați condus negocierile între grupuri într-un mod foarte bun și vă felicit pentru că ați făcut-o. Acest dosar e un exemplu bun al lucrurilor pentru care sunt aleși, suntem aici ales să le facem. E vorba de ambiția de a uh, proteja clima, de a face mai multe pentru a avea vehicule mai curate pe drumurile noastre, noi suntem cel mai mare contribuitor, nu doar la uh, emisia de dioxid de carbon, ci și mm, pentru calitatea proastă aerului din orașele noastre. Cam 14% din PIB-ul Uniunii reprezintă achizițiile publice, 70% din noile autobuze înregistrate și nu este deloc nobil uh, din partea noastră ceea ce facem, dar nobil este să ne întâlnim aici și să strângem fonduri pentru vehicule curate și să ajutăm uh, statele membre să-și îndeplinească uh, obiectivele de mediu. 65% la, din, uh, la sută din flota de autobuze trebuie să fie curate până în 2030. Acum Comisia și statele membre sunt cele care trebuie să asigure că autoritățile locale dispun și de mijloacele necesare ca răspuns al pentru colegii mei de la PP, vreau să spun că avem nevoie de ambiția asta. Nu putem doar să uh, stăm cu mâinile, mâinile crucișate să sperăm că lucrurile vor evolua și vom reuși. Nu, trebuie să luăm decizii dure, acum. Am văzut proteste nu doar în, în unele state membre, ci în toate. Tinerii, copiii, cetățenii preocupați protestează și noi trebuie să acționăm. Deci eu sunt foarte mândru că am făcut-o. Dar trebuie să spun că Parlamentul și orașele sunt cele care vor întotdeauna mai, mai multă ambiție și uh, statele membre sunt cele care tot dau înapoi. Asta e lecția pe care am învățat-o după 5 ani în Parlament. Eu sper să mă întorc în Parlament, deși sunt britanic, cine știe ce se va întâmpla. Dar, în fine, oricum vreau să mulțumesc tuturor cu care am lucrat. Dacă e să fie ultimul meu eh, speech la plenar, vă iubesc pe toți, toți s-a făcut o treabă foarte bună, îmi pare bine că am învățat toate lucruri interesante de noastră. sper să revin și să învăț și mai multe. Vă mulțumesc! Fuck. Mulțumesc uh, și succes, uh, stimate colegi. Acum, în numele grupului ECR, are cuvântul domnul Demes, Macarumi și jumătate. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Mai devreme vorbeam despre Uh, primele standarde de reducere a dioxidului de carbon pentru vehicule grele. Acum avem un alt dosar, uh, vehicule curate și cu consum redus de energie. Și încercăm să încurajăm producția acestor vehicule. Și se transmite și un semnal foarte important. În, la ultimul vot al Parlamentului European mâine vom avea două ocazii să alegem măsuri practice, tangibile, de a lupta împotriva schimbărilor, schimbărilor climatice și a polorii atmosferice. Achizițiile publice sunt o pârghie foarte importantă pentru a se trece la o mobilitate cu emisii reduse și guvernul trebuie să, trebuie să dea un exemplu bun. Guvernul meu este foarte angajat în acest sens. Această tre- trecere este foarte importantă, dar fiindcă trebuie să combatem schimbările climatice, dar și pentru că calitatea aerului în oraș, în municipalități, trebuie îmbunătățită, cel puțin în țara mea, pentru partidul meu, în NVA, este important să avem uh, soluții tehnologice neutre, nu doar uh, autoturisme cu baterii electrice, ci și alte soluții, autoturisme hibride, uh, cu um, uh, LNG și așa mai departe. Trebuie să avem în vedere toate aceste alternative. Mulțumesc! Acum uh, are cuvântul numele ALDE, doamna Bilbao Barandica. Per două minute. Două minute. Să ascund. Gracias, presidente, comisar. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Uh, vreau să încep prin a felicita pe raportor și pe toți raportorii din umbră pentru munca făcută. E vorba de o propunere care trebuie să-și aducă contribuția la obiectivul comun de a reduce emisiile din transporturi cu 20% până în 2025, cu uh, două virtuți fundamentale, cu realism și cu claritate. Ambele vin necesare pentru uh, a contra un discurs privitor la uh, diesel, la motorină, care are două efecte perverse, că ne împiedică să reducem emisiile până când se pun la punct vehicule eficiente cu emisii zero și, în doilea rând, că generează un enorm cost social, pentru că criza de vânzare, de vânzări prin care trece acum sectorul automobilelor înseamnă deja pierderi de locuri de muncă și apoi nu se poate renunța noi un, un parc autovehicul mult mai poluant decât cel pe care îl poate înlocui astăzi și o tranziție ordinat, ordonată și posibilă spre o mobilitate cu emisii zero este posibilă. Previzibilitate, realism. Asta înseamnă recunoaște că nu trebuie să fixăm obiective clare de reducere a emisiilor. Alte țări în care fabricanții noștri vând o fac deja. Ă, spirit de prevedere și realism trebuie să ajute și pe persoanele fizice și pe juridice să-și planifice cu certitudine investițiile și să se asigure că vor putea să le și amortizeze. De aceea, regulamentul pe care îl discutăm nu numai că combate criza vânzărilor, ci și trebuie să stimuleze politica industrială de care avem nevoie pentru a accelera tranziția înspre vehiculele cu zero emisii. De asemenea, o intermodalitate inteligentă trebuie să permită fiecărui mod de transport să își dea aportul cât mai bine posibil în ce privește eficiența energetică, protecția mediului, uh, protecția socială pentru mobilitatea Uniunii și apariția noilor forme de acces la utilizarea vehiculelor și ea e importantă. În unele state membre, cum ar fi Spania, vârsta media autovehiculor a trecut de la 8 ani în 2007 la 12,4 ani în 2017. Deci e vorba de 62% de vehicule mai mult de 10 ani vechime și aproape 13 ani în ce privește furgonetele. A bloca renovarea uh, uh, nu numai că e imposibil, ci e o veste foarte proastă și pentru mediul înconjurător și pentru securitatea rutieră. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Iar acum, uh, numele grupului GUE, are cuvântul doamna Conecna. Un minut și jumătate pane předsedající vážené kolegyně kolegové vážená paní Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, doamnă comisar. După cum știți, pe mine nu m-a mulțumit uh, rezultatul negocierilor interinstituționale. Care este, de fapt, rezultatul acestor negocieri privind mobilitatea curată? Se impun uh, cerințe excesive producătorilor pentru reducerea emisiilor și cam atât. Textul directivei cu privire la promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic trebuia să înceapă cu curățarea vehiculelor pe piață. Este mult prea puțin ambițios acest rezultat, uh, conține atât de multe lacune producătorii vor trebui să plătească miliarde de euro să dezvolte aceste noi tehnologii, uh, noi uh, vehicule, dar cine le va cumpăra atunci când sectorul public nu este pregătit să o facă? Statele membre s-au spălat pe mâini și au lăsat toată povara în spatele producătorilor. Um, nu vor exista reale reduceri ale emisiilor, din păcate. Uh, de asemenea, nu s-a găsit o soluție cu privire la perioada de transpunere, care este mult prea scurtă. Termenele nu sunt uh, nici ele mulțumitoare. Parlamentul și-a vândut mult pe ieftin uh, uh, poziția și documentul este doar o umbră a ceea ce ar fi putut să fie. De aceea nu pot să susțin acest rezultat. Președintele, mulțumesc. Înainte de a da cuvântul uh, următorului uh, vorbitor, și eu uh, vreau să spun că e pentru ultima oară că am plăcerea să prezidez această plenară și vreau să uh, vă mulțumesc tuturor, deși nu sunteți mulți acum de față, mulțumesc că mi-ați dat această mare posibilitate, cu, uh, odată cu votul de acum și jumătate, să fiu vicepreședinte pentru plenară. Am încercat să fiu la înălțimea Uh, așteptărilor uh, și să respect angajamentele pe care le-am subscris atunci când mi-am depus candidatura și încercând să restabilesc pluralismul uh, biroul președinției. Deci vă mulțumesc din inimă fiecăruia și sigur succes tuturor celor care vor participa la alegeri ca să continuăm să muncim împreună pentru o Europa mai bună de care să fie mândră toți cetățenii ei. Vă mulțumesc! Iar acum, uh, numele verzilor are cuvântul uh, domnul Marcelesi, un minut și jumătate, vă rog. Gracias, președinte. Așa cum ne spunea Greta ieri în Parlamentul European, uh, arde casa. Aceasta este o, avem o urgență climatică și trebuie să trecem la acțiuni ambițioase fără întârziere. Sectorul transportului, transporturilor este cel care, unul dintre sectoarele care produce cele mai multe emisii. Acum uh, încercăm să îmbunătățim uh, acest sector, obligând statele membre ca 20% din uh, flota vehiculelor publice, autobuze și așa mai departe, autocare, să fie mai curate. Iar asta reprezintă un pas înainte, bineînțeles, dar uh, Așa cum ne-a amintit ieri Greta Thunberg, în această situație de urgență climatică nu e suficient să faci ceva bine, trebuie să faci tot ce stă în putință. Avem nevoie de o adevărată revoluție în sectorul transporturilor și al mobilității. Uh, avem nevoie de o revoluție uh, pentru sănătate și pentru climă. Haideți să urmăm exemplul uh, orașelor uh, ca Valencia sau Madrid, de pildă, care sunt vârf de lance în ceea ce privește trecerea către o mobilitate durabilă, fără combustibili fosili. Uh, de pildă la Madrid, uh, Madrid are o flotă de autobuze uh, 100% ecologice, o are deja o va avea deja anul, anul viitor. Anul viitor a reușit să îmbunătățească calitatea aerului pe care îl uh, Uh, respiră toată lumea cu planul Madrid Central. Aceasta este calea de urmat pentru toată Europa. Se poate, se poate. Mulțumesc. Mulțumesc. Are acum cuvântul uh, domnul Völken, un minut. Partea și de. Simată doamnă președinte, mulțumesc. Transportul public în Europa trebuie să devină mai curat tramvaiele și autobuzele urbane parcurg distanțe destul de lungi în fiecare zi și sunt uh, cauza pentru uh, aerul care nu este curat. Cred că acest uh, dosar este un exemplu bun de modalitate de a progresa, pentru că uh, această uh, acest sector este la 75%, iar 9% din uh, toate uh, autobuzele cumpărate uh, erau electrice în 2017. În Germania avem exemple foarte bune. În orașul meu natal, Osnabrück, um, uh, avem cea mai uh, veche linie de autobuz uh, electrică din Germania. Este o cale pe care am ales să mergem și este foarte important să recunoaștem potențialul pe care îl au aceste autobuze și tramvaie și uh, această directivă este potrivită pentru orașe și pentru localități și cred că facem un pas important înainte cu ea. Mulțumesc, doamna Șaldemose. Un minut pentru grupul SD. Mulțumesc, doamna președintă. Iată că ne confruntăm cu o serie întreagă de probleme de climă. Cred că știm cu toții ce se întâmplă. Ieri Greta Thunberg a spus exact același lucru. Avem o mare problemă în ce privește calitatea aerului, care este foarte proastă în multe din orașele noastre europene. Aici avem o propunere pentru vehicule mai puțin poluante și, da, este și asta o parte a soluției. Am fi putut avea, sigur, obiective mai ambițioase, însă, oricum, măcar facem ceva și stabilim obiective obligatorii pentru orașele noastre, când e vorba de politicile de achiziții publice, de a cumpăra vehicule de transport în comun, e ceva foarte important. Nu rezolvă problema aerului poluat, nu rezolvă problema schimbării climei, dar măcar ne aducem și noi o contribuție. E un pas important înainte. Și sper că viitorul Parlament va fi și mai ambițios decât noi oricum trebuie să salutăm faptul că am făcut progrese și că pășim pe, pe calea cea bună. Mulțumesc, președinte. Mulțumim. Iar acum aș dori să dau cuvântul doamnei Bulț din nou din partea comisiei. Vă rog, doamnă comisar. Okay. Madam President, honorable members. Doamnă președinte, stimați eurodeputați, Vă mulțumesc pentru această dezbatere. Eu Mă bucură să văd susținerea continuă, puternică a Parlamentului European pentru această propunere. Vreau încă o dată să mulțumesc raportorului și tuturor raportorilor din umbră pentru aceste negocieri foarte constructive, ceea ce ne-a permis să încheiem procesul la timp pentru ca Parlamentul să poată adopta textul înainte de pauză electorală. Împreună cu pachetele de mobilitate 1, 2 și 3, directiva revizuită va juca un rol important pentru a ne ajuta să atingem obiectivele de reducere de emisii în sectorul transporturilor care sunt necesare pentru a ne achita de angajamentele pe care le-am luat la conferința de la Paris. Și adoptarea de către acest Parlament va asigura o contribuție uh, oportună de la, pe, la aceste obiective, uh, începând deja din uh, anul 2025. Vreau să răspund la câteva dintre comentariile făcute. În ceea ce privește nivelul de ambiție, da, acest pachet, această propunere uh, sunt ambițioase, dar exact de asta avem nevoie. În același timp, este o propunere foarte realistă și merge pe linia prognozelor de piață. E important să ne reamintim că uh, rețelele uh, sociale, consiliile pentru durabilitate, Consiliul Global al Municipalităților și Regiunilor au trimis scrisori către Parlamentul European și către președinția română, prin care și-au exprimat uh, susținerea de plină pentru propunerea Comisiei. Deci, da, nivelul local dorește să se implice costul de cumpărare al vehiculelor cu emisii zero, fie că e vorba de baterii sau de uh, pile de hidrogen, da, costul acesta este ridicat în momentul de față. Dar uh, costul uh, pe întreaga durata de viață să, este aproape cu cel al uh, vehiculelor tradiționale și aceste costuri se prognozează că vor fi chiar mai mici pe măsură ce crește uh, Uh, cererea uh, cu economiile de scară, costurile vor scădea. Și unde e nevoie de susținere financiară, sigur că suntem pregătiți să folosim instrumente uh, existente, cum ar fi fondurile EFSI, um, Fondul pentru Conectarea Europei, și orice alte instrumente pentru a promova mobilitatea cu uh, emisii zero. Vreau să vă reamintesc doar instrumentul pentru uh, autobuse electrice, care este deja folosit pe scară largă în Europa. Niște obiective clare privind achizițiile publice de vehicule nepoluante va facilita uh, atingerea acestor obiective. Un uh, comentariu foarte scurt, permiteți-mi de asemenea, referitor la situația industriei. În 2018, în iunie, un grup de reprezentanți ai uh, industriei de la marile companii, Solaris, Coda, ABB, uh, Enstrom și alții, au trimis o scrisoare deschisă comisiei cerând ambiții mai ridicate decât cele propuse de comisie și confirmând că sunt pregătiți să facă față acestor ambiții. Deci avem încurajare de ambele părți, și de partea cererii și de partea ofertei. Și, nu în cele din urmă, vreau să confirm ceea ce ați menționat și dumneavoastră, multe orașe din Europa deja merg dincolo de aceste cerințe și multe și-au luat angajamentul să folosească doar autobuse cu emisii zero deja în următorii 5-10 ani. Obiectivul directivei este acela de a încuraja și alte orașe să urmeze acest exemplu, recunoscând în același timp faptul că multe orașe, mici sau de dimensiuni medii, s-ar putea să nu aibă resursele sau expertiza unor orașe ca Amsterdam sau ca Paris, dar suntem pregătiți să le oferim susținere și uh, să oferim posibilitatea de a negocia un preț mai bun cu industria și pentru aceste orașe. De aceea aștept cu mare plăcere adoptarea raportului domnului Gjib în plenară mâine. Acest dosar dovedește încă o dată că dacă recunoaștem o nevoie clară și ne unim eforturile, atunci putem să aducem cetățenilor europeni beneficii foarte concrete. Mulțumesc! Da. Doamna comisar, sunt într totul de acord cu dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atitudinea pozitivă și acum încheiem dezbaterea la acest uh, punct și îi dau cuvântul raportorului domnului Grzyb. Mulțumesc, doamna președinte. Știm cu toții că electricitatea ca sursă de energie este foarte eficientă pentru autoturisme. Uh, costul energiei primare este mult mai mare. Știm în egală măsură că sprijinirea dezvoltării acestui sector al vehiculelor curate se referă și la necesitatea de a schimba ciclul de producție a vehiculelor și uh, până la urmă cetățenii în orașe nu reușesc să, să aibă calitatea aerului adecvată. Iată de ce transportul curat va, își va aduce contribuția și la calitatea aerului, ceea ce își doresc oamenii. Bineînțeles că am un exemplu foarte clar. În un oraș din Polonia trăiește un profesor care îi place să facă jogging și la an de zile de făcut jogging a spus, mi-a spus, cred că am făcut ceva greșit, fiindcă acum m-am îmbolnăvit la plămâni, am probleme cu plămânii. Ceea ce arată că, iată, mulți cetățeni au probleme respiratorii, mor uh, înainte de vreme din aceste cauze și trebuie să ne gândim ce putem să facem în ce în ce mai multe orașe, uh, în ce în ce mai multe orașe, Autoritățile limitează accesul uh, uh, vehiculelor în centru. Și singurele vehicule care pot să circule în centru sunt uh, cele electrice. Înțeleg ce a spus unul dintre colegi că există anumite limite asupra statelor membre, mai ales uh, la nivelul autorităților locale. Cred însă că având în vedere contactele pe care le-am avut cu orașe, cu primăriile, cu consiliile locale și regionale în timpul consultărilor înainte să se fie luat hotărârea finală, ei sunt dispuși să accepte o definiție mai extinsă a vehiculelor cu zero emisii și a vehiculelor curate, cele care folosesc hidrogenul, biometanul și altele. Cred că așa vom putea să um, adaptăm și vehiculele care se află deja pe piață, deci să existe oarecum o aplicare retroactivă. Deci, aceasta a fost concluzia după ce m-am consultat cu partenerii interesați, inclusiv uh, fabricanții, dar am zis, am consultat mai ales guvernele locale, pentru că ei ne-au spus clar la ce anume se așteptau din urma acestei noi legislații ca să fie acceptabilă. Bineînțeles, este un compromis, un compromis între cele trei instituții, Parlamentul, Consiliul, care își, uh, și-a exprimat orientarea generală și Comisia Europeană. Vreau să adresez mulțumiri tuturor celor implicați. Poate că ați dori să știți că fondurile europene după 2020 vor sprijini aceste obiective, cele din directivă. Este un stimulent pentru toți cei care doresc să se implice în punerea în aplicare a acestei directive. Vă mulțumesc pentru cooperare, nu numai pentru ce s-a întâmplat cu această directivă. Doamnă președinte, uh, nu întotdeauna am fost de acord, nu pe toate subiectele, dar întotdeauna considerăm că atâta timp cât facem ceva bun pentru cetățenii europeni, e minunat. Vă mulțumesc și eu. Se încheie aici dezbaterea și votul va avea loc mâine. Dragi colegi, aș vrea să mulțumesc doamnei Violeta Bulc pentru uh, munca dumnea ei. Urez să se bucure de restul serii. Acum uh, urez bun venit călduresc unei alte membre a comisiei, doamna Vera Iorova. Și vom discuta despre următorul punct al de pornea de zi, raportul domnului Tadeuș Jivca. Deci, cum spuneam, Trecem la uh, următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba despre instrumentele digitale de folosire societățile comerciale. Domnule raportor, aveți 4 minute. Șanovna Pani Przewodnicząca. Doamna președinte, dați voie să vă mulțumesc pentru posibilitatea pe care mi-o oferiți de a mă adresa dumneavoastră. Doamnă comisar, stimați colegi, iată, încet, încet, mandatul nostru legislativ se încheie. Uh, acum, la final, încercăm să ad- adoptăm niște dosare foarte, foarte importante uh, pe care le așteaptă piața europeană și companiile europene. De la bun început aș vrea să-i mulțumesc din suflet doamnei comisar, doamnei Jourova. Vreau să-i mulțumesc, uh, să mulțumesc și echipei domniei sale. Ați venit cu o propunere deosebit de solidă și ne-ați permis nouă Parlamentului European să ne scurtăm uh, Uh, discuțiile uh, pentru a ne dedica uh, din plin negocierilor tripartite. Vreau să le mulțumesc și colegilor mei, raportorilor din umbră, bineînțeles, care s-au implicat în aceste discuții. Despre ce vorbim aici? Vorbim despre dreptul societăților comerciale, care este foarte, foarte important pentru piața unică. Vorbim, uh, de asemenea, despre un subiect absolut esențial din punct de vedere societal și anume digitalizarea. Vorbim aici despre instrumentele de digitale de înregistrare a societăților. Deci uh, vrem să folosim internetul pentru înregistrarea societăților. A zice că e de-a dreptul paradoxal că abia la finele mandatului nostru legislativ vorbim despre digitalizarea uh, dreptului societăților și utilizarea instrumentelor digitale în, drepturilor, în dreptul societăților comerciale. Deci am, am tot vorbit despre dreptul societăților comerciale, dar iată, acum uh, încercăm să preîntâmpinăm unele dintre dorințele societăților europene. Doamnelor și domnilor, ne doream să ușurăm viața firmelor, companiilor, cel puțin din perspectiva aceasta a înregistrării societăților comerciale. Vorbim despre documente, despre modul în care acestea sunt transmise, vorbim despre coordonarea între diversele servicii, între diversele state membre. Toate acestea erau posibile și în trecut, doar că durau mult timp, uh, reprezentau o mare povară administrativă, existau și uh, um, incertitudini din punct de vedere juridic când venea vorba despre înregistrarea unei firme într-un alt stat membru și uh, toate aceste demersuri prelungite duceau până la urmă fie la dispar- dispariția firmelor propriu-zise, fie la pierderea unor contracte foarte, foarte importante. Iată, acest, do- uh, acest document uh, duce la scăderea acestei perioade și anume înregistrarea digitală ar trebui să dureze până între 5 și 10 zile lucrătoare, bineînțeles dacă sunt uh, respectate absolut toate cerințele în statul în care societatea este înregistrată. Acolo trebuie să fie prezentate absolut toate documentele și, bineînțeles, uh, în uh, directivă venim și cu măsuri menite a preveni frauda, pentru că și frauda este un, uh, un flagel cu care se confruntă dreptul societăților comerciale. Doamnelor și domnilor, despre ce companii vorbim, de fapt? Conform datelor de care dispun, uh, se pare că avem vreo 24 de milioane de companii în Europa, Uh, o treime din, uh, dintre acestea sunt uh, societăți pe, societăți pe acțiuni, restul sunt societăți cu răspundere limitată. Sunt IMM-uri, practic. Dacă ajutăm IMM-urile, dacă le permitem să cheltuiască mai puțin, să investească mai mult timp și mai, multe, mai puțină energie în toate aceste demersuri, atunci, bineînțeles, IMM-urile nu pot decât să ne fie uh, să ne fie recunoscătoare. Și asta, asta ne-am dorit, de fapt. Doamnă Jourova, acest act legislativ ar trebui să fie revizuit uh, după șase ani de zile. Și sper din tot sufletul ca uh, cu acest prilej actul legislativ să se aplice tuturor tipurilor de societăți. Ar mai fi un subiect important, doamnelor și domnilor, și anume cooperarea între statele membre, cooperare care este absolut esențială când vine vorba de diverse aspecte ale acestei directive. Despre ce e vorba? Este vorba, spre exemplu, despre pierderea dreptului de a exercita o funcție de conducere într-o, într-o companie. Subiectul este oareși cum complicat și tocmai de acea perioadă de uh, Uh, punere, pentru punerea în aplicare a acestei norme este ușor prelungit. Deci lucrul este, aspectul este cum complicat, dar considerăm că odată pus în aplicare această normă, pusă în aplicare într-o manieră uh, corectă, statele membre își vor da seama cât de importantă este această dispoziție. Cu siguranță statele membre, dar și companiile vor, uh, își vor da seama cât de importante sunt aceste aspecte. Vă mulțumesc, sper să votați uh, pentru acest raport. Mulțumim, doamna Jourova are cuvântul. Vă mulțumesc. Mâine vom face un pas înainte înspre a apropia și mai mult piața digitală de societăți comerciale și, așa cum a spus domnul Zviev, că într-adevăr facem acest lucru în uh, cea de 11-a oră. Noile norme vor, provo- vor prevedea proceduri pe internet în toate statele membre. Societățile comerciale vor putea folosi în totalitate instrumentele și procesele digitale, nu doar pe plan național, dar și într-un context transfrontalier. Societățile comerciale vor economisi bani și timp în momentul în care își vor deschide o nouă filială și când își vor uh, actualiza informațiile din registrele uh, comerțului uh, fiind garantate în același timp puternice standarde de securitate. Aș dori să mulțumesc raportorului, domnului Sviefca și uh, președinților pentru um, ritmul accelerat al lucrărilor uh, pe acest dosar. Rezultatul mulțumește Comisia în mod specific acordul politic în ceea ce privește directa dedicată instrumentele digitale și procesele uh, digitale, clarifică faptul că statele membre pot păstra sistemele, procedurile, cerințele naționale și în același timp vor putea um, crea proceduri online pentru înființarea, înregistrarea societăților comerciale și depunerea unor documente. Ca o clauză de salvgardare importantă împotriva fraudei, directiva precizează care sunt cazurile speciale în care statele membre pot cere o prezență fizică în contextul pro- procedurilor de înregistrare. Mă bucură faptul că colegiuitorii au convenit normele privind uh, schimbul de informații, privind uh, um, criteriile de descalificare. Este un pas foarte important, mai ales când vine vorba de prevenirea fraudelor. În plus, informațiile din uh, registrele comerciale vor fi um, gratuite pentru părțile interesate, ceea ce nu va face decât să întărească încrederea în uh, tranzacțiile comerciale. Comisia susține cu totul compromisul găsit între cei doi colegiuitori și așteaptă cu nerăbdare votul de mâine. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum în numele PP are cuvântul domnul Radevu, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar, doamnelor și domnilor. Vreau să încep prin a-l felicita pe Tadeuș pentru acordul obținut asupra versiunii finale a textului. Directiva va fi mai întâi în avantajul IMM-urilor. Lipsa regulilor pentru registrarea online și diferențele dintre statele membre a uh, cauzat costuri inutile și povară administrativă pentru toate societățile care doreau, de exemplu, să-și deschidă o filială într-un alt stat membru sau să se mute. Noile reguli vor facilita înregistrarea uh, companiilor cu răspundere limitată. Documentele pot să fie trimise Registrului Comerțului în format electronic. Înregistrarea online este mai ieftină și Bulgaria a introdus această procedură. Documentele sunt uh, tratate mult mai repede și, în plus, înregistrarea online nu presupune costuri mai mari. Singurul principiu uh, care trebuie avut în vedere este uh, faptul că înregistrarea, informațiile care sunt solicitate um, companiei sunt solicitate o singură dată. Soluțiile digitale în dreptul societăților comerciale uh, permit un nivel mai ridicat de protecție împotriva fraudei. Verificarea identității prin uh, solicitarea prezenței fizice uh, uh, este o metodă suplimentară de verificare. În plus, toate informațiile din registrul comerțului eh, vor fi disponibile gratuit pentru companii, ceea ce este din nou un mare avantaj pentru uh, cetățeni. Vă mulțumesc acum are cuvântul doamna Regner în numele grupului SD. Doamnă comisar, domnule raportor, cu digitalizarea dreptului eh, societăților comerciale, societățile comerciale vor avea posibilitatea de a se înregistra online, de a depune uh, documentele, documentația necesară online, da, respecta online cerințele impuse de către autorități. Bineînțeles, uh, competențele naționale vor fi uh, uh, salvgardate. Mm, grupul pe care îl reprezint a fost întotdeauna de părere că trebuie să existe garanții cât se poate de clare care să prevină frauda în acest domeniu. Nu ne dorim firme căsuță poștală, în uh, Uniunea Europeană și nu vrem nici uh, un fenomen Delaware în uh, Uniunea Europeană. Dar iată, putem să-i mulțumim raportorului nostru și doamnei comisar. Trebuie să-i felicităm pe toți cei care au condus aceste negocieri și pe doamna Guteland, în numele căreia vorbesc eu astăzi, pentru rezultatul obținut ce uh, implică rezultatul acesta? O verificare a identității persoanelor care vor să înființeze o uh, firmă și, în plus, din, din pricina interesului public, Uh, statele membre pot uh, solicita o întâlnire față în față cu persoanele care doresc să înregistreze o firmă. În felul acesta putem preveni uh, frauda. De asemenea, există cerințe sporite în ceea ce privește transparența. Din ce în ce mai multe informații sunt puse în, în sunt incluse în registrele companiilor. De asemenea, un lucru, nou, un lucru nou este faptul că pe viitor în toate statele membre trebuie să fie incluse uh, sau create uh, cerințe uh, specifice care să prevină înființarea de către, uh, unor companii, companii de către uh, persoane care se fac uh, vinovate de fraudă într-un alt stat membru. Deci și uh, uh, eligibilitatea, să spunem așa, a persoanelor este verificată. Uh, Uh, de asemenea, controlele sunt din ce în ce mai uh, severe, asta pentru că statele membre uh, trebuie să se asigure că dreptul societăților comerciale nu este folosit într-o manieră abuzivă. Iată, vă mulțumim tare mult pentru toate aceste rezultate pe care ați reușit să le obțineți atât de aproape de finalul mandatului nostru. Mulțumim în numele ECR, urmează acum domnul Packet. Un minut și jumătate. Dank u, voorzitter Vă mulțumesc, doamnă președintă. În uh, Flandra, IMM-urile chiar sunt coloana vertebrală a economiei pentru că furnizează locuri de muncă și garantează bunăstarea multor oameni. Și viața le va fi ușurată prin intermediul digitalizării. Însă, trebuie să ne asigurăm că există o competiție loială și că um, aceleași standarde sunt respectate în toate țările. această înregistrare trebuie să fie cât mai simplă cu putință și digitalizarea uh, își va aduce o contribuție importantă din acest punct de vedere. Însă, faptul că poți crea pe internet o societate comercială, pentru unii uh, deschide portița unor uh, fraude Însă, cred că există suficiente um, instrumente pentru a garanta securitatea, de exemplu, prin uh, verificări uh, uh, ulterioare. Pentru că înființarea unei societăți comerciale ar trebui să fie cât mai simplă, ar trebui să fie ieftin și simplu pentru cineva să înființeze o societate comercială. Acest lucru nu poate fi uh, decât în avantajul economiei unde este înființată societatea comercială respectivă. Vă mulțumesc. Înainte de a-i da cuvântul domnului Sviefka, în încheierea acestei dezbateri. Dau din nou cuvântul doamnei comisar. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați. Vă mulțumesc pentru intervenție și nu pot decât să vă încurajez să votați pentru acest compromis. Prin acest act legislativ invităm cu adevărat societățile comerciale din Europa în secolul 21. Este un pas în direcția cea bună. Chiar facem ceva util. Acum putem să începem să ne concentrăm eforturile asupra punerii în aplicare, astfel încât procedurile online să fie cu adevărat disponibile cât mai repede cu putință. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnă comisar. Acum dau cuvântul raportorului pentru a putea trage concluziile înainte de a încheia această dezbatere și îl felicit anticipat. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc doamnei comisar, de asemenea. Vreau să le mulțumesc și colegilor pentru toate cele spuse. Bine, acum pentru noi, legiuitorii, pentru Parlamentul European, este de la sine înțeles faptul că majoritatea companiilor uh, Uh, europene sunt de bună credință și tocmai de aceea venim cu soluții menite a le ușura acestor companii de bună credință viața. Bineînțeles, există întotdeauna uh, persoane sau companii care încerc să, încearcă să Uh, fraudeze sistemul. Există deja persoane care se fac uh, vinovate de fraudă, nu putem spune neapărat că numărul lor va crește odată cu înregistrarea digitală. Deci vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați participat la discuție, sper ca mâine raportul nostru să fie promulgat cu o mare majoritate și sper din tot sufletul ca și Consiliul să se ridice la nivelul așteptării uh, Cetățenii europeni și societățile europene așteaptă aceste instrumente moderne, cât mai curând cu putință. Mulțumim foarte mult! Acesta fiind spusă, dezbaterea noastră se încheie, votul va avea loc mâine. Următorul punct de pe ordinea de, noastră de zi este raportul doamnei Evelyn Regner, transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere. Mai întâi de toate îi dăm cuvântul doamnei raportor pentru 4 minute. Ben. Stimată doamnă comisar, dragi colegi, dragi colegi, ce am reușit noi acum este o adevărată piatră de uh, hotar um, care poate fi este o realizare comp- comparabilă cu regulamentul privind protecția datelor uh, uh, cu caracter uh, personal. Uh, după puține runde de negocieri, am reușit să convenim asupra unui text comun pentru această directivă și aș dori să mulțumesc din inimă tuturor celor care au participat la aceste negocieri. Uh, Comisiei, doamnei comisar, uh, echipei de negociere din partea Parlamentului European, dar și Consili- Consiliului. Avem un nou, un nou cadru legislativ uh, care pentru prima dată uh, reglementează în mod cuprinzător mobilitatea societățile uh, comerciale. Uh, este garantat un cadru unitar pentru transformările, fuziunile și diviziunile societăților comerciale. Toate întreprinderile au dreptul de a se muta într-o, într-un alt uh, stat. Drepturile, uh, întreprinderile au dreptul de, a se, de a-și muta sediul social în Uniunea Europeană, însă acest drept niciodată nu a fost încadrat și nu a fost reglementat. Tocmai uh, Um, de aceea, timp de um, decenii, am avut nevoie de jurisprudența Curții Europene de, de Justiție pentru a înțelege care este cadrul în care se uh, desfășoară aceste mutări a sediului uh, social. Eu, pentru mine uh, a fost important echilibrul potrivit însă toate interesele trebuie să fie protejate, inclusiv interesele uh, lucrătorilor. Și am reușit împreună să găsim uh, un numitor comun. Principala cerință a Parlamentului European se regăsește în uh, varianta actuală a directivei, și anume o mai bună protecție a, lucrători, a lucrătorilor în momentul în care o întreprindere uh, se, uh, își relochează uh, sediul într-un alt stat și o clauză uh, obligatorie care combate apariția unor uh, firme tip cutie poștală reprezentanții lucrătorilor trebuie să fie ascultați atunci când uh, miza este uh, reprezentată de, loc, de locurile de muncă. O nouă consultare a lucrătorilor permite ca uh, pe viitor să fie respectată obligativitatea consultării lucrătorilor. O informare necesară și consultarea sunt posibile în toate procedurile respective. Uh, uh, respective. Pe viitor vor, fi, uh, vor trebui respectate cinci drepturi specifice ale lucrătorilor în momentul în care o întreprindere se relochează pe viitor. Lucrătorii vor fi informați detaliat despre intenții, planurile detaliate de Uh, mutare trebuie să primească și un uh, aviz motivat din partea conducerii întreprinderilor, de exemplu. Se uh, clarifică și care este rolul uh, consiliilor um, europene de întreprindere, consiliilor de întreprindere naționale în uh, contextul mutării sediilor sociale. Protecția um, de care se bucură implicarea reprezentanților lucrătorilor în uh, procesele decizionale este îmbunătățită față de uh, propunerea făcută de Comisia Europeană. Al doilea domeniu pentru care am luptat foarte mult uh, este inspirat de activitatea mea în Parlamentul European legată de diferitele scandaluri fiscale, LuxLeaks, și de domeniul ocupării. Să nu uităm că prin intermediul um, societăților comerciale de tip uh, cutie poștală se, se, se ajunge la multe uh, abuzuri, mai ales în domeniul uh, construcțiilor, de exemplu, ceea ce subminează mm, veniturile fiscale ale statelor în general. Și mă bucură faptul că a fost introdusă acum o clauză obligatorie um, de combatere a fraudei. A, dacă există um, suspiciuni îndreptățite că există um, intenția de a abuza de acest cadru, atunci există diferit, diferiți pași care trebuie să fie făcuți pentru a verifica modul um, în care a fost înființată o nouă societate, un nou sediu social. Și dacă um, există, dacă aceste suspiciuni se adevărăsc, atunci nu trebuie autorizată în mod automat relocarea sediului social a unei uh, întreprinderi. Deci, dacă o întreprindere dorește să abuzeze cadrul uh, legislativ uh, actual, atunci îi se poate interzice acest lucru. Această clauză anti-abuz, care este valabilă pentru fuziuni, divizări și uh, transformări, poate fi aplicată și uh, retroactiv. Uh, dacă asemenea structuri abuzive sunt uh, descoperite după ce le-au fost create, autoritățile pot impune niște sancțiuni, niște amenzi um, usturătoare. Și astfel, uh, cred că există, am reușit să creăm un pachet cuprinzător și aș dori să mulțumesc, drept urmare, tuturor uh, uh raportorilor din umbră și lui Stegrandes, care este aici prezent, dar și lui Pascal Duron, Uh, care și ei au, și-au dus la contribuția um, creării acestui pachet cuprinzător pe care putem să-l adoptăm acum. Vă mulțumesc, doamna Regner. În numele Comisiei, doamna Iurova. Vă mulțumesc, doamna președinte. Sunt emoționată când vorbesc în fața dumneavoastră pentru că este ultima mea plenară. În ultimii cinci ani am participat la multe sesiuni plenare uh, și am discutat despre și am lucrat despre multe subiecte diferite. Așa cum știu și doamna Regnea și domnul uh, Grande Spascuca și domnul Duran, întotdeauna uh, m-am bucurat să simt că există o sinergie, sinergie de voință politică, de um, bun simț, o înțelegere comună a ceea ce este necesar și a ceea ce trebuie întreprins acest uh, pachet privind dreptul societăților comerciale este un bun exemplu, încă o dată, de coordonare între noi. Uh, am profitat de cunoștințele uh, multor persoane cu experiență în domeniul. Ei chiar nu credeau că vom reuși să ajungem la un acord. A fost greu, dar cred că până la urmă este o poveste de succes. Piața unică oferă multe oportunități companiilor ca să se, mm, pentru ca acestea să fie mobile. Însă, de multe ori, companiile nu pot să profite de aceste oportunități. Propunerea Comisiei răspunde unui apel lansat de mult timp de Parlament, de sindicate, patronate, să existe niște reguli în acest domeniu și vreau să mulțumesc călduros doamnei raportor, doamnei Evelyn Regner și președinților care s-au succedat pentru abordarea lor constructivă a acestui uh, pachet legislativ deosebit de complex. Mă bucur că Parlamentul și Consiliul au ajuns la un compromis bun, pragmatic, care va îmbunătăți considerabil situația atât pentru societăți cât și pentru angajații acestora. Directiva va permite societăților comerciale să se mute și să se reorganizeze pe piața unică europeană oferind în același timp angajaților suficiente garanții și de asemenea și altor părți interesate. Noi ne bucurăm că măsurile antiabuz sunt acum obligatorii, ceea ce era un aspect cheie pentru Parlamentul European și pentru multe părți implicate. Comisia, de asemenea, salută uh, dispozițiile cu privire la drepturile angajaților, care includ multe dintre punctele care apăreau și în pozițiile Parlamentelor Naționale. Uh, pragul pentru începerea negocierilor în toate operațiunile transfrontaliere, caracterul obligatoriu al acestor negocieri și dispozițiile pentru a proteja soluția uh, negociată vis-a-vis -vis de alte operațiuni, uh, de fapt constituie un pachet cuprinzător de garanții. În plus, noul articol privind informația și consultarea Uh, consolidează și specifică drepturile angajaților care au un cuvânt de spus într-o operațiune transfrontalieră, ceea ce era de asemenea foarte important pentru această instituție. Îmi aduc aminte de pozițiile divergente atunci când au început negocierile. Comisia dorește să i felicite pe colegiuitori pentru soluțiile pe care le-au găsit. Compromisul este unul bine echilibrat și reprezintă un pas uriaș înainte față de situația actuală oferă reguli solide și oneste pentru toate părțile implicate în operațiuni transfrontaliere, fără a face ca procedura să fie prea greu de respectată în practică. Prin urmare, Comisia sprijină pe deplin compromisul și așteaptă votul de mâine. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă comisar! Acum doresc să dau cuvântul reprezentantului uh, uh, Comisiei Econ, domnul Ludvigson, două minute. Fru Talman. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu am fost uh, raportorul uh, pentru aviz la Comisia Econ și în avizul meu am spus următoarele. E foarte important să avem uh, reguli clare care oferă companiilor posibilitatea de a se deplasa în Uniunea Europeană. Asta e foarte important pentru companiile serioase. Dar în același timp avem nevoie de reguli care să ne permită uh, să luptăm împotriva dumpingului fiscal și social. Trebuie să ne asigurăm că obiectivul unei mutări nu este acela de a eluda dreptul uh, muncitorilor sau normele sociale. Vreau să-i mulțumesc doamnei raportor și raportorilor din umbră, precum și raportorilor uh, pe avize, pentru colaborarea cu, uh, de care am avut parte. Noile reguli oferă mai multe posibilități uh, de creștere companiilor de pe piața internă. În același timp, noile reguli oferă mai multă securitate, atât pentru acționari, cât și pentru lucrători. E important ca mâine să putem cădea de acord. Și cred că e important să avem uh, reguli cât se poate de sigure când vine vorba despre drepturile companiilor și a lucrătorilor pe piața internă. Dar în același timp trebuie să combatem orice fel de risc de fraudă, pentru că aceste riscuri ar putea uh, Uh, submina încrederea cetățenilor în soliditatea pieței interne. Sper ca prin acest text să oferim mai multă echitate pe piața internă și echitatea uh, este garantată prin eliminarea uh, firmelor fictive. Mulțumim mult! Urmează acum numele PPE, domnul de Grandes Pascual. Aveți cuvântul. Da. Doamnă președinte, doamnă comisar Iurova, doamnelor și domnilor, Vreau să încep prin a mulțumi pentru munca sa riguroasă Consiliului. O muncă riguroasă și grea de care s-a ocupat prietena mea, deși este și adversara mea, Evelyn Regner. Grupul Popular a sprijinit această directivă atunci când Comisia a prezentat-o, pentru că obiectivul este să facilităm viața întreprinderilor, mai ales IMM-urilor, și libertatea de stabilire. Aveam nevoie de un cadru juridic într-o lume din ce în ce mai globalizată, fără a pune în pericol drepturile lucrătorilor, a creditorilor și a acționarilor. În consecință, noua procedură armonizată include garanțiile necesare pentru a apăra drepturile categoriilor mai sus amintite. Această directivă, doamnelor și domnilor, este o, o necesitate, este un răspuns la jurisprudența Curții de Justiție în ceea ce privește libertatea de stabilire consacrată de articolul 49 um, din TFUE. Am hotărât așadar că întreprinderile care doresc să se stabilească într-un alt stat membru au dreptul și libertatea de a-și transfera sediul într-un alt stat membru fără a-și pierde personalitatea juridică. Acest drept, doamnelor și domnilor, poate să fie exercitat uh, chiar dacă statul, um, societatea comercială nu are încă activitate comercială în statul membru de destinație în urma discuțiilor de la Consiliu se includ și o clauză antiabuz pentru a evita comportamentele frauduloase și pentru a nu abuza sistemele și unitatea pieței noastre. Eu vreau să subliniez, așa cum a spus și doamna raportor, că întreprinderile trebuie să dea justificări mai ales dacă a primit subvenții publice, pentru că vedem zi de zi cazuri de societăți comerciale care au primit stimulente economice și apoi părăsesc o țară, profitând de sistem și lăsându-i pe uh, angajați fără niciun fel de apărare. S-a întâmplat de multe ori și în Spania. Am reușit de asemenea să includem și un control puternic astfel încât să nu se comită fraude și uh, să existe o procedură exhaustivă pentru a valida întreaga operațiune astfel încât să nu existe concurență deloială pe piața unică. Rezultatul obținut este pozitiv. Întotdeauna libertatea de stabilire a fost pentru noi o prioritate. Vrem o Europa unită, fără frontiere. Este răspunderea noastră. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule de Grande Pascual. Acum, în numele grupului social-democrat, Michael Decen, două minute Stimată doamna președintă, stimată domnule, stimată doamnă comisar, cu votul de mâine până în capăt unei situații care nu mai putea continua astfel. O situație în care întreprinderile puteau să-și mute, să